Good morning everybody, good morning. We begin... Bună dimineața tuturor. Ne reluăm întâlnirea. Nu sunt prusacă, dar aș dori să începem întâlnirea la timp, pentru că vreau să o și finalizăm la timp, pentru că unii dintre noi trebuie să plece la Stockholm. Aseară, toată lumea a primit raportul nostru cu privire la ședința coordonatorilor. Cred că l-ați parcurs. Există obiecții? Văd că nu este cazul. Atunci îl considerăm adoptat. Trecem acum la punctul de pe ordinea de zi pe care l-am uh, <clears throat> anticipat pentru începutul reuniunii. Vă spuneam că domnul Belet uh, trebuie să se întâlnească cu regele. Nu e vorba de rege, e vorba de prințesă. Uh, dar este un eveniment uh, legat de tineri, uh, prin urmare ne reprezintă acolo, așadar îi dau uh, cuvântul în ceea ce privește guvernanța pe internet, etapele viitoare. Mulțumesc foarte mult, Doris. Dacă <clears throat> îmi permiteți, îmi voi face introducerea în olandeză, voi fi cât se poate de succint. Dacă îmi permiteți, voi continua așadar în olandeză. Dragi colegi, nu cred că trebuie să vă spun uh, cât de important a devenit uh, internetul pentru societate și economie. A devenit atât de important încât uh, dacă acum ar cădea internetul, s-ar întâmpla o catastrofă. De aceea a fost, se impune ca noi, ca și Comisia de Specialitate, să vedem cum se gestionează internetul, să vedem care sunt pericolele care există. Dacă parcurgeți documentul Comisiei, Guvernanță pe Internet, pașii urmă, etapele următoare, vă veți da seama că infrastructura și tehnologia internetului se află în întregime în mâinile unor operatori privați. adresele private, etc. Nu e nimic rău în sine, dar uh, este vorba de companii de internet care au dezvoltat aceste activități pe internet, care sunt și de importanță publică. Și Comisia, în comunicarea sa, spune pe bună dreptate că până acum acest concept de autoreglementare a funcționat bine la nivel mondial, dar în lumina celor întâmplate recent în sectorul financiar, cred că este inevitabil ca internetul uh, să devină mai proactiv în ceea ce privește uh, autoguvernanța. Prin urmare, Asta nu înseamnă că vrem să preluăm toată infrastructura privată. Trebuie să rămână o inițiativă privată, dar autoritățile noastre ar trebui să fie mai implicate în apărarea obiectivelor publice ale internetului. Nu vreau să intru în foarte multe detalii tehnice. Eu pregătesc doar un aviz. Raportul principal se elaborează de către Comisia pentru Industrie. Așadar, guvernarea internetului la nivel mondial este în mâinile ICANN, care este o societate californiană care se află sub jurisdicție californiană. Iar comisia este reprezentată în um, Comitetul Consultativ al ICAN. Iar în acest document al Comisiei um, <clears throat> se acordă o atenție sporită structurii uh, ICAN și, prin urmare, trebuie văzut care sunt principalele provocări pentru Uniunea Europeană pe termen scurt. E clar că un număr că vor trebui stabilite o serie de condiții de bază de către Uniunea Europeană. Nu cred că există încă în momentul de față, dar vrem să existe o, o structură transparentă, vrem să știm cum anume uh, această guvernare se, se face în practică. Vă spuneam că ICANN se află sub juridic- jurisdicție californiană, prin urmare, uh, posibilitatea Uniunii Europene de a influența uh, guvernarea este redusă. Este un aspect important. Ceea ce face ca uh, posibilitatea noastră de a controla infrastructura să fie limitată, fiind vulnerabil în acest sens. Noi cu toții ne vrem să existe o garanție pentru World Wide Web, să existe respectul sferei private, respectul diversității și a celorlalte principii fundamentale pe care le împărtășim cu toții. Aș dori să mă concentrez asupra câtorva dintre aceste principii aici, în special din punctul de vedere al acestei comisii. Știm cu toții ceea ce putem face prin intermediul internetului, ce este important pentru noi este educația, e-learning și învățământul la distanță. Acestea sunt noi oportunități pe care le oferă internetul, dar acest lucru înseamnă în același timp că guvernarea pe internetului trebuie să reglementeze sau să clarifice o serie de chestiuni care nu au fost abordate până în momentul de față. Vrem să ne asigurăm că e-learning, învățarea prin intermediul internetului, se face în mod corespunzător, ca material didactic, uh, material didactic folosit să respecte standardele pe care ni le propunem ca și creditele să fie recunoscute astfel încât uh, să poate exista uh, un fel de schimb de cursuri online. Cred că al doilea aspect asupra căruia trebuie să se concentreze această comisie este protejarea copiilor și a persoanelor în uh, utilizarea internetului. Au existat multe inițiative ale acestei comisii și a Parlamentului în acest sens pentru programe internet mai sigure, dar e clar că este un proces de conștientizare care rămâne până la urmă un, o misiune continuă pentru noi, pentru școli, pentru părinți. A existat de asemenea și un uh, raport în ceea ce privește jocurile pe internet și violența Există un set de standarde și bune practici pe care trebuie să le susținem. Am menționat educația, am menționat protejarea copiilor și tinerilor. Acum menționez multilingvismul și diversitatea culturală. internetul uh, nu este foarte accesibil pentru uh, limbi care nu folosesc alfabetul latin, precum ar fi chineza sau araba. Pentru noi, cu alfabetul uh, latin este ușor accesibil și dacă vrem să promovăm multilingvismul, internetul trebuie să devină mai accesibil tuturor limbilor din lume. A existat un acord între ICANN care administrează utilizarea caracterelor nelatine pe internet, însă trebuie făcute mai multe în această privință. M-am referit și la deschiderea culturală a internetului. Dacă nu mă înșel, Doamnă președinte, după amiază veți participa la un seminar cu privire la conținutul creativ uh, în vederea unei deschideri cât mai mari a internetului, protejând în același timp însă și drepturile de autor. Și asta este o problemă pe care trebuie să o abordăm. Ieri am vorbit despre cărțile Google și proiectul european Există însă și monopoliști pe internet, cum anume putem uh, aborda această chestiune, în special în sectorul cultural. Și, desigur, nu vrem ca patrimoniul cultural european să uh, cadă în mâini monopoliste din afara Europei. Aș putea adăuga mai multe, însă voi trece la propunerile mele și la concluzii. Eu cred că situația de monopol în care ne aflăm când e vorba de guvernarea internetului este riscantă și este urgent, uh, să impune o stimulare a dezbaterii de urgență. <clears throat> Trebuie să existe o întâlnire între ICANN, care este o organizație privată în California, și autoritățile americane pentru a primi garanții în ceea ce privește transparența, deschiderea, etc. Eu am înțeles că Comisia Europeană se implică. Solicit Comisiei pentru că se află într-o mai bună poziție de a cunoaște aceste aspecte, ce anume conține acest nou uh, acord uh, recent, de fapt de luna trecută, între ICANN și autoritățile americane. Așadar, întrebarea mea adresată Comisiei este ce pași, ar, ce măsuri ar trebui să întreprindem în următoarele luni pentru a avea instrumente mai puternice în Uniunea Europeană pentru a avea un control mai bun asupra gestiunii internetului. Ce este esențial și acum ajung la concluzii este că trebuie să existe o reformă internă a ICANN este, cum vă spuneam, o organizație privată, însă trebuie să existe transparență completă și ei ar trebui să răspundă nu doar uh, conform legislației californiene, ci conform legislației care guvernează structurile multinaționale. Eu cred că acest lucru nu se poate face decât în uh, dialog cu autoritățile americane și uh, și conform uh, declarației doamnei Reading, s-au făcut o serie de propuneri în ceea ce privește transparența structurilor de guvernare. Ea se referă la un fel de structură de genul G12, o structură multilaterală care să monitorizeze guvernarea internetului. dar acest lucru ar trebui făcut nu doar cu autoritățile americane, ci și cu Uniunea Europeană și alți parteneri din întreaga lume. De aceea, cred că trebuie să <clears throat> încercăm să facem o alianță între persoanele care își doresc aceleași garanții în ceea ce privește învățarea pe internet, protejarea copiilor, etc doamna comisar Reding a adresat o întrebare retorică și anume dacă președintele Obama va iniția schimbări. Nu este doar o chestiune care vizează deschiderea americanilor de a se implica unilateral. Uh, pentru că altfel am putea fi foarte vulnerabil în acest domeniu. Eu cred că ar trebui să acordăm prioritatea acestui aspect în următoarele luni. Pentru că altfel vom putea fi confruntați cu alte probleme de genul Google sau alte uh, dosare cu care am avut de-a face. Acestea fiind spuse, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru sugestii și comentarii. Și sper că multe din uh, vederile noastre se vor putea oglindi și în raportul final al Comisiei ITRE. Mulțumesc, Ivo. Uh, domnul Obama cu siguranță nu se va implica aici. Toată lumea așteaptă modificări din partea dânsului, dar nu cred că ne putem uh, baza pe dânsul uh, în uh, toate problemele, pentru că toată lumea așteaptă de la el să uh, soluționeze toate problemele. Pentru mine nu era evident că până acum. Deci mie, eu nu eram conștientă de faptul că în ceea ce privește guvernarea internetului depindem în totalitate de această uh, societate uh, privată. Însă, înainte de a trece la dezbatere, poate Comisia ar dori să ia cuvântul. Vă rog, domnule Din. Uh, thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președintele, mulțumesc și membrilor acestei comisii pentru un rezumat foarte concret al uh, aspectelor uh, regăsite în comunicatul comisiei. Aș dori să răspund la ultima întrebare, fiindcă aceasta este cel mai des întâlnită. E vorba de întrebarea referitoare la acordul dintre ICANN și autoritățile din Statele Unite. Compania ICANN a fost înființată în 98 pentru a sprijini uh, tranziția la uh, controlul um, anumitor aspecte de internet uh, de la autoritățile americane la sectorul privat. Și această companie este, are membri care sunt reprezentați la nivel internațional. Aceasta a fost ideea de la care s-a pornit și Uniunea Europeană a sprijinit în totalitate acest efort pentru a îndeplini obiectivele dorite principiul de bază fiind, desigur, că internetul funcționează în interesul tuturor oamenilor și ar fi inadecvat ca doar un guvern să exercite uh, controlul politicilor uh, în cazul unor astfel de resurse. Deci statele membre sunt reprezentate acolo, fac parte din uh, comisia de uh, consiliere a companiei ICANN, care oferă consiliere Consiliului de Administrație al companiei, tocmai pentru a se asigura că se respectă obiectivele politicilor publice. Din 98, ca parte a operațiunii de tranziție, s-au înregistrat o serie de acorduri bilaterale între guvernul american și ICANN. Și suntem dezamăgiți la nivelul Comisiei cu privire la faptul că încă mai există aceste acorduri bilaterale și acum, la 13 ani după începerea tranziției. Inițial am convenit că aceste acorduri bilaterale să fie doar măsuri de tranziție și iată, după 13 ani, ele continuă să existe. Acordul actual este unul cu conotații pozitive la nivel general. Adică, partea bună este că administrația americană este hotărâtă să fie mai deschisă către uh, participarea europeană. Au invitat Troica pentru o vizită la Washington în septembrie pentru a discuta viitorul ICANN și pentru a vedea care sunt obiectivele pentru UE și în noul acord există indicii clare cu privire la faptul că s-au luat în considerare opiniile noastre. Există și o trimitere mai explicită la nevoia ICANN de a funcționa pentru promovarea interesului public global. Guvernele uh, sunt și ele recunoscute în ceea ce privește protejarea interesului public și dacă pot puțin să mă abat de la subiectul principal, vreau să spun că acesta este o chestiune importantă. Până acum se știa și dumneavoastră ați subliniat acest lucru că internetul uh, s-a dezvoltat și se dezvoltă foarte repede, fără nicio implicare directă a autorităților și acest lucru nu este întâmplător. Au existat multe inițiative la nivelul academic, a domeniului privat și noi cu toții beneficiem de acest lucru. Însă acum există cam un miliard și jumătate de utilizatori de internet, în curând încă un miliard, cu toții venind din țările în curs de dezvoltare, probabil, și marea majoritate a acestor utilizatori de internet nu participă la niciun fel de organism care ia hotărâri cu privire la viitorul internetului. Majoritatea utilizatorilor internetului nici măcar nu știu că astfel de organizații există. Și există o așteptare legitimă din partea utilizatorilor internetului, fie că e vorba de persoane fizice sau de companii. Deci există o așteptare ca interesele lor să fie protejate la nivelul forumurilor care iau aceste decizii. O companie cum este ICANN este de fapt o organizație multinațională, are și reprezentanții societății civile și un număr destul de mare de guverne sunt reprezentate la nivelul Comisiei de Consiliere. Dar cred că guvernele trebuie să fie mai proactive pentru conturarea politicilor publice în acest sens și nu doar să răspundă la provocări pe măsură ce ele apar. Acesta este un subiect cheie al comunicării, lucru care a fost deja înțeles. În ceea ce privește acordul pe care l-am menționat, încă o dată, este vorba de un acord bilateral între ICANN și Guvernul Statelor Unite. Ele sunt, sau ei sunt cele două părți semnatare, nicio altă entitate nu a fost implicată în elaborarea acestui acord, care, din păcate, are legătură tot cu obiectivele interne SUA. Există este luată în considerare și utilizarea diferitelor limbi, dar trebuie să vedem cum vor fi implementate aceste prevederi. Una dintre ele fiind decizia de a institui grupuri de uh, monitorizare sau de uh, revizuire pentru a vedea cum uh, execută ICANN uh, obiectivele legate de transparență, de comunitate. Primul grup de acest fel va fi înființat la începutul anului viitor și Până la final a fost înființat anul acesta și până la finele anului viitor va eh, emite și un raport. Există un acord cu care și Statele Unite sunt, de, sunt eh, îmbarcate în acest acord și anume că e nevoie de o mai bună supraveghere pentru a putea ca activitatea ICANN să fie și mai legitimă. Trebuie să evităm situația în care ICANN se auto adică cei care au un interes comercial sunt doar cei care revizuiesc activitățile ICANN. Acestea sunt uh, ideile și obiectivele pe care le promovăm noi dorim o participare guvernamentală rezonabilă și adecvată în aceste grupuri de revizuire. Cum ați spus, nu dorim să controlăm internetul și aceste puteri de revizuire, dar pentru legitimizarea acestei entități este important ca și guvernele să fie reprezentate la nivelul acestor uh, grupuri. Nu putem să includem pe toată lumea, peste 200 de guverne în fiecare grup de revizuire, probabil fiecare va avea în jur de 20 de membri dar uh, încercăm să asigurăm o reprezentare echitabilă din punct de vedere politic, geografic, pentru ca procesul să fie legitim și uh, echilibrat din punct de vedere al politicilor publice. Să ne asigurăm că ICANN respectă obiectivele politicilor publice relevante. Poate ar fi bine să mă opresc aici în caz că alți membri doresc să pună întrebări, fiindcă eu uh, tocmai de asta sunt aici să răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult. Mărturisesc că sunt mai încurcată în momentul de față decât înainte. Nu știu din ce motiv, dar mi se pare cam dubioasă această chestiune total lipsită de transparență și cum de nu, se poate, nu poate să existe un uh, acord între ICAN și America? De ce nu pot să se înțeleagă aceștia între ei? Doar este o chestiune care uh, se repercutează și asupra noastră, asupra tuturor și nu înțeleg. Nu știu ce este o comisie de consultanță. Oare participăm și noi uh, cumva sub aspect financiar? Uh, puteți să spuneți, vă rog, câteva lucruri pentru clarificarea noastră. Yes, and I apologize for not being clearer before. This îmi cer scuze că n-am fost clar în acest sens. Într-adevăr, acesta este un domeniu extrem de complex, cu o situație destul de neobișnuită. Resursele de care vorbim aici au o legătură cu uh, numele de domenii și numerele de internet. E vorba de europa.eu, acest gen de nume de domeniu și adresele numerice care stau la baza acestor denumiri folosite de um, servere pentru a comunica. Acest sistem a fost creat la finele anilor 60 în Statele Unite de uh, oameni de știință americani și la, în 85 s-a hotărât că e inadecvat ca aceste resurse să fie gestionate în mod uh, exclusiv de oameni de știință americani și încă lucrând uh, cu jumătate de normă. Și s-a făcut un acord între guvernul american și oamenii respectivi, oamenii de știință respectiv, să se facă un tranzit al acestor activități către uh, partea privată. Însă s-a încheiat și un memorand de înțelegere cu uh, ICANN pentru gestionarea acestor resurse. Deci, din motive eh, clare, sediul este în Statele Unite. În rest, comunitatea internațională încearcă să internaționalizeze activitatea acestei entități. Dar guvernul american și-a luat angajamentul să rezolve și această problemă, însă știți că în cadrul administrației anterioare nu s-au registrat prea multe progrese în acest sens. Acum avem o oportunitate istorică cu această nouă administrație să insistăm în ceea ce privește îndeplinirea promisiunilor asumate de administrația anterioară și să uh, mutăm fizic această entitate în altă parte. Dar este foarte dificil. Trebuie să fie o entitate care să uh, se autofinanțeze. Noi nu contribuim cu bani, plătim pentru participarea noastră la aceste activități. Există trei întâlniri publice anuale. Uh, de regulă în diferite locuri din întreaga lume, deci e vorba de o activitate destul de costisitoare această participare a guvernelor. Dar noi nu dăm bani, guvernele nu dau bani, finanțarea vine din partea sectorului privat. Mulțumesc foarte mult. Cine dintre colegi dorește să uh, ia cuvântul în legătură cu această temă foarte complexă? Domnul Vatimo, vă rog. Sunt arrivat. Îmi cer scuze, eu am ajuns puțin în întârziere, dar încă nu am înțeles ce este acest I can. Ce înseamnă I can? Fiindcă aud foarte des menționat acest termen. La început a fost menționată semnificația acestui cuvânt, dar pot să vă spun, este vorba despre Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Este prescurtarea pentru uh, punctul central de atribuire a numelor și adreselor. Anybody interested to take the floor? Este cineva să ia cuvântul? Domnul Bischi, vă rog. Ich habe nur eine Frage. Am numai o întrebare. Ce alternativă am avea, de fapt? Pentru că nu a funcționat până acum uh, această chestiune, chiar dacă am avut uh, de-a face cu o proprietate privată uh, californiană. Ar, am putea să participe și Uniunea Europeană sau guverne naționale. Nu știu dacă situația din momentul de față este una de durată, una definitiv. Poate că există o posibilitate să organizăm particul, la nivel particular. Deci, repet, ce alternativă există și ce intenționează să facă în acest sens Comisia? Și eu aș avea o întrebare, dacă nu dorește nimeni să mai intervină. Domnul Ivo a pus un mare accent pe uh, ideea utilizării scrisului ne latin, cu litere nelatine, dar iată că avem și scrisul, scrierea cu litere cirilice. Uh, nu e vorba numai despre semnele uh, chinezești sau japoneze. Deci, uh, întrebarea mea acum Mulțumesc. Am o întrebare referitoare la posibilele alternative. Ați vorbit despre uh, doamna comisar Redin care propune o structură multipolară, un fel de G20. Cine va fi inclus în această structură? Mulțumesc, domnule coleg Boris. Chciałem zadać pytanie dotyczące wspomnianego przez, przez pana Iwo platformy e-learning. Aș dori să pun o întrebare referitoare la învățarea uh, electronică prin intermediul platformelor de e-learning. Dacă sunt prevăzute mijloace financiare pentru sprijinirea acestei inițiative, ați spus că uh, există o anumită uh, intenție de sprijinire a învățării pe cale electronică, deci prin intermediul platformelor de e-learning și uh, avem nevoie de o gamă largă de frecvențe pentru asigurarea acestui tip de învățare. Deci, cum intenționați să sprijiniți acest tip de învățare? Domnule coleg Martin, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, numai o sugestie aș vrea să vă fac. Cred că mulți au unele neclarități. Nu cumva am putea data viitoare, într-una din ședințele viitoare, să invităm un expert, un extern care să ne lămurească ceva mai bine în legătură cu acest mediu nou. Cred că uh, de fapt ceea ce facem este de fiecare dată delegarea unuia sau altuia dintre colegii noștri care se participe uh, se participe la asemenea manifestări, să spunem tehnice, ar putea să facă un referat pe acest subiect și sigur, domnule Hannibal, uh, doamna Hannibal, mă scuzați. Mulțumesc, doamna președinte. Pe cât încercăm să pătrundem acest subiect mai mult, cu atât devine mai complicat, se pare. practic, se pare că nu avem cum să ne implicăm. Și corectați-mă dacă greșesc, dar cred că mm, șansele noastre de implicare sunt uh, destul de limitate. Poate în acest context ar trebui să ne gândim cum anum, ce abordare să avem din perspectivă europeană cum anume să impunem o strategie care să dea și rezultate. Pentru că se pare că este o misiune destul de vastă. Kelly? Kelly? Somewhat Mulțumesc. Un antevor ar putea uh, cineva să rezume în două propoziții ce ne propunem noi, de fapt, să atingem ca obiectiv prin acest demers, dacă nu e prea complicat. Mulțumesc. Asta o să fie destul de complicat pentru că, de fapt, rezoluția aparține uh, Comisiei ITRA, dar totuși putea, poate reuși să luați în vedere ceea ce a spus domnul coleg. Uh, hartelijk dank. Ik zou het in het Nederlands willen doen. Eh. Mulțumesc. Voi vorbi din nou olandeză, este mai simplu pentru mine. Dar aș eh, dori să solicitați Comisiei să revină asupra acestor întrebări, pentru că eu nu sunt un tehnician în acest domeniu. Am citit foarte multe în ultimele săptămâni despre acest subiect, dar este o chestiune foarte tehnică. În primul uh, rând, nu există un pericol uh, imediat. Internetul este o poveste de succes, a fost uh, guvernat cu succes, gestionat cu succes, nu există un pericol imediat. Intenția noastră nu este de a încerca să smulgem acest, această guvernanță din mâinile private. Asta nu este punctul nostru de vedere și nici cel al Comisiei Europene. Dar Uh, faptul că nu există o problemă în momentul de față nu înseamnă că nu vor exista probleme în viitor, am putea fi vulnerabili. Cred că cu toții ne dăm seama de acest lucru. Dacă citim comunicarea Comisiei, nu este un document uh, interminabil, e vorba doar de 9 pagini, veți înțelege, uh, dacă îl parcurgeți, uh, ce este ICANN și cât de vulnerabili suntem. Comisia s-a concentrat asupra ICANN și noi colaborăm cu Comisia ITRE. Veți înțelege de ce dacă citiți documentul, dar așa cum vă spuneam, există o serie de principii importante cărțile Google, protecția copiilor, a tineretului, a sferii private. Sunt chestiuni care se leagă între ele. Eu am ridicat în discuție aceste uh, probleme pentru că consider că este misiunea acestei comisii de specialitate de a face acest lucru și de a adăuga o opinia noastră la raportul comisiei ITRE. Așa cum vă spuneam, nu figurează uh, aceste chestiuni în documentul comisiei, dar la întrebarea care este obiectivul nostru, revin la propunerea comisarei Reding, făcută acum câteva luni. Obiectivul nostru din uh, partea Uniunii Europene trebuie să fie acela de a deține puțin mai mult control. Acest uh, control, această deciune să fie mai transparentă. Eu cred că trebuie să căutăm o abordare multilaterală, o guvernare multilaterală, este ceea ce pro- propune doamna Redding. Ar trebui ca toți actorii majori de pe scena mondială să fie implicați. Bineînțeles, autoritățile americane, China și așa mai departe, o reprezentare globală. Până la urmă, de asta este vorba. și noi vrem să apărăm principiile fundamentale în care credem. Ar putea să se contureze ceva și la nivelul Națiunilor Unite, deși s-ar putea să nu fie o idee foarte bună, nu știu dacă toată lumea dorește să fie implicată. Am, uh, există un număr de 12 state care au negociat cu Statele Unite. Un coleg a adresat o întrebare în ceea ce privește platforma de învățare pe internet, eu cred că există, știu că există programe deja în acest domeniu. Comisia poate să dea un răspuns mai amplu, eventual, dar s-ar putea să existe totuși uh, niște pericole, chiar dacă nu sunt imediate, atunci când este vorba de calitate, de recunoașterea acestor uh, diplome. Acum, întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte, în ceea ce privește multilingvismul și caracterele nelatine. Mm, Comisia să mă corecteze dacă greșesc cumva, dar cred că la începutul lui noiembrie, atunci când s-a încheiat acest uh, acord, <clears throat> s-a spus că I can ar trebui să fie deschis uh, pentru toate caracterele nelatine, fie că e vorba de chineză, arabă, uh, Ah, și așa mai departe. Eu am înțeles că e vorba de toate caracterele nelatine. Dar s-ar putea ca acest acord să necesite o perioadă îndelungată pentru punerea în practică. Așa cum spunea reprezentantul Comisiei, vrem ca internetul să fie disponibil și în Africa și în Asia și va dura foarte mult timp până când ah, platforma va fi operațională. Da, domnule T, pot să vă rog să dați răspuns la întrebarea la care încă nu s-a făcut referire și după aceea ă, este posibil să încheiem un acord cu ă, ICANN, noi, în calitatea noastră de Uniune Europeană, așa cum au făcut americanii? Vă rog, domnule Di. Um, thank you. Uh... Mulțumesc. Mm, nu drăznesc să vorbesc în numele uh, comisarei Reding, dar cred că dânsa a încercat să provoace o dezbatere internațională pe această temă. Pentru că se temea că se va ajunge la un nou acord fără să existe o dezbatere public pe, publică pe această temă. Cred că inițiativa dânsei a avut succes. Uh, Noul acord între ICANN și Statele Unite include unele din uh, cerințele menționate. Ex există în acest Consiliu de uh, coordonare uh, Um, reprezentați mai, reprezentate mai multe state la nivel mondial, putem uh, privi acest lucru ca o perioadă de tranziție. Acum, um, istoria încercării de a găsi o soluție multilaterală a fost una problematică. În acest uh, proces, uh, în perioada 2003-2005, chestiunea a devenit foarte stringentă și au existat multe discuții, dar există o divergență fundamentală de opinii între cei care doresc o mai mare implicare a autorităților și cei care uh, doresc ca acesta să continue în gestiune privată. o, s-a menționat o alternativă și anume ca autoritățile de telecomunicații să preia această misiune, dar uh, au existat obiecții din partea multor state, inclusiv uh, state membre ale UE. Se dorește așadar un acord multilateral între mai multe state din uh, lume în care să fie reprezentate opiniile tuturor uh, statelor. Acum, problema este că nu se știe cu exactitate ce model se dorește, ceea ce reprezintă totuși o mare greutate. Însă trebuie continuat acest proces, trebuie să continuăm discuțiile cu partenerii noștri internaționali, să menținem presiunea pentru că nu e în regulă ca un singur guvern să exercite acest control. Răspunsul, soluția nu ne este la îndemână imediat dar uh, cred că este important să continuăm dialogul cu partenerii internaționali și dacă îmi permiteți, cred că ar fi bine să încercăm să găsim un consens european în această chestiune. Pentru că atunci când au existat discuții la nivel internațional, un astfel de consens clar între statele UE nu a fost neapărat vizibil. Ceea ce reprezintă oarecum un uh, handicap pentru noi atunci când discutăm cu partenerii internaționali. Pe scurt, alt punct pe care l-ați menționat, numele de domenii, posibilitatea înregistrării acestora în, cu caractere nelatine. Domeniul EU este considerat un domeniu de nivel înalt. alt tip de caractere se pot uh, folosi deja de acum un an, doi. Este un prim pas pe care îl salutăm și s-au primit deja solicitări din partea altor uh, state, de exemplu punct CN a fost alocat acum Chinei, dar CN este, sunt caractere latine. Și se uh, vizează acum și crearea posibilității ca numele de domenii să fie în, cu caractere nelatine. Salutăm așadar această inițiativă. Cred că reprezintă o evoluție semnificativă în ceea ce privește internetul. Mulțumesc! Bine, această discuție consider că a fost importantă, sigur, parțial ne-a mai uh, ne-am mai clarificat unele chestiuni, dar pe de altă parte au apărut alte semne de întrebare. Uh, urmează să vedem ce se întâmplă în cadrul Comisiei ITRE. Vedem uh, dacă și colegii de acolo vor identifica aceleași probleme pe care le vedem noi din partea Comisiei uh, de Cultură. Sigur, ei vor privi din perspectivă tehnică. Domnul uh, Beleț își va prezenta uh, își va prezenta proiectul de uh, aviz la 26 ianuarie. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Vă dorim uh, o întrevedere Uh, plăcută cu prințesa. Deci, uh, da, am spus de la început că dumnealui are o întâlnire cu prințesa. Trecem acum la punctul 7 al ordinei de zi. Uh, domnul Richard Toerti este aici de față, care va face o prezentare a unui studiu privitor la viitoarea orientare a politicii de tineret a Uniunii Europene. Vă rugăm, domnule Doherty, aveți cuvântul. My apologies. Uh, good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, doamnă președinte. Am pregătit o prezentare cu slide-uri, care, ale cărei copii le-ați primit și dumneavoastră. Cred că va apărea și pe ecran. Am să încep prezentarea. Acesta este o scurtă parte introductivă din partea mea, ca urmare a unei cereri pe care am primit-o de la Parlament, pentru a face un scurt studiu analitic cu privire la starea, la situația politicii europene de tineret. Și este un moment oportun din două motive. Consiliul a adoptat vinerea trecută cea mai nouă rezoluție dintr-o serie de pași care sunt întreprinși deja de câțiva ani uh, și, cum am spus, cel mai important pas deja a fost făcut vinerea trecută. Acesta e un motiv. În al doilea rând, știți cu toții că astăzi intră în vigoare tratatul de la Lisabona, lucru care are implicații foarte importante pentru acest subiect. Și am să abordez ambele dimensiuni în scurta prezentare pe care o voi face prima dată o prezentare generală a situației, după care vom discuta principalii trei piloni ai acestei politici comunitare pentru tineret, piloni fiind conceptul acesta de abordare integrată, transectorială a chestiunilor legate de viața tinerilor, care uh, sunt, sigur, afectați de multe domenii ale politicilor. Al doilea pilon este metoda deschisă de coordonare, acesta fiind mecanismul pe care Uniunea l-a ales pentru abordarea politicilor pentru tineret, având în vedere că în tratat nu se prevăd competențe oficiale pentru Uniune, concrete pentru gestionarea acestor politici. Și al treilea pilon este un dialog structural, un proces prin care uh, pot să se implice nu doar autoritățile publice, ci și tinerii și organizațiile societății civile, toate aceste entități lucrând împreună pentru a discuta și elabora politici. De asemenea, mă voi referi pe scurt la domeniul cercetării, care stă la baza elaborării politicilor în domeniu, și apoi câteva cuvinte cu privire la Uh, impactul tratatului de la Lisabona asupra acestei noi perspective. În ceea ce privește contextul general, am menționat rezoluția Consiliului de vinerea trecută ca fiind o cea mai nouă etapă a unui proces care se derulează de mult timp. Cu 20 de ani în urmă a fost, făcut, a fost făcut primul pas, Comisia a propus și Consiliul a adoptat primul program important pentru uh, tineret, numit Tineret pentru Europa, la momentul respectiv. De atunci până acum au fost uh, derulate mai multe activități care au dus la această rezoluție pentru următorii 9 ani. Am menționat acei trei piloni, metoda deschisă de coordonare, Pactul European pentru Tineret, care a fost adoptat cu câțiva ani în urmă și care s-a bazat pe etapele inițiale pentru a apropia politica pentru tineret de politica generală socioeconomică a Uniunii. La data respectivă, conectarea dintre obiectivele pentru tineret de restul obiectivelor îi reprezenta un aspect important. Pactul European pentru Tineret a făcut acest lucru la jumătatea acestui deceniu și am încercat să includem o abordare integrată a chestiunilor legate de tineri în toate politicile, la nivel de directorate, la nivel de comisii și uh, cu ministerele naționale la nivel național. Programul European pentru, de sprijin pentru tineret a fost un element important al contribuției comisiei și uh, când vorbim despre acest lucru, trebuie să ne gândim și la cooperarea cu Consiliul Europei, așa cum vedeți și pe slide. Consiliul Europei s-a implicat în aceste chestiuni legate de tineri de mai mult timp decât Uniunea Europeană și a elaborat o serie de programe lucrând îndeaproape după anii 45 cu diferite organizații din domeniu. Comisia sa, Comuniunea, Uniunea Europeană s-a uh, implicat în acest domeniu cam cu 20 de ani în urmă și a început să elaboreze programe europene în acest context, care au dus la programul actual Tineri în Acțiune, cu un buget de aproape 900 de milioane de euro pentru o perioadă de șapte ani. Deci, iată, acum 20 de ani uh, comunitatea europeană nu avea nimic și acum cheltuie aproape 100 de milioane, aproape un miliard pentru acest program. Cooperarea în domeniu se referă la uh, chestiuni legate de formarea, formarea lucrătorilor cu tinerii și a celor care se implică în cercetare și activități pentru tineri. În ceea ce privește contextul legislativ, am menționat rezoluția Consiliului care a fost adoptată vineri, rezoluție care este un răspuns la comunicarea Comisiei care a avut loc la începutul anului și care a reunit toate elementele relevante până în prezent. Uh, există o serie de rapoarte foarte utile elaborate de Comisie care au stat la baza acestei rezoluții și care se referă la situația activităților pentru tineri și la progresul înregistrat în cadrul acestei metode deschise de coordonare și în cadrul punerii în aplicare a Pactului pentru Tineri până în prezent. Această rezoluție pentru tineri uh, prevede o strategie de 9 ani pentru tineri propusă de comisie, care se va derula pe durata a 3 cicluri de câte 3 ani. Și președințiile succesive vor lucra împreună într-un proces în cascadă pentru a integra activitățile și pentru a ajunge la niște politici mai coerente. A doua parte importantă a contextului legislativ uh, este reprezentată, desigur, de tratatul de la Lisabona, care nu doar că alocă competențe explicite pentru rolul de coordonare al Comisiei în uh, politicile pentru tineret, ci acordă competențe oficiale și pentru coordonarea și acordarea de sprijin pentru acțiunile relevante derulate de statele membre. Apoi, în al treilea rând, este promovat acest concept al participării civile. Prin tratat, Uniunea se angajează să facă toate eforturile pentru a promova participarea civilă a cetățenilor la o societate demografică, făcând o trimitere directă la tineri nivelul de implicare și gradul de interes uh, pe care tinerii îl au față de viața publică reprezintă o preocupare pentru Uniune. Prin urmare, tratatul uh, conștientizează acest lucru, îl reflectă și prevede o serie de măsuri care vor fi luate pe baza tratatului. Tratatul include, desigur, și o cartă, Carta Drepturilor Fundamentale, prin care sunt recunoscuți și protejați tinerii, copiii, uh, se fac trimitere la domeniul promovării sportului. Un al treilea aspect și final de pe acest slide se referă la rolul și uh, ocazia ca Parlamentul European să se implice mai mult. Acest studiu a început tocmai în această fază a noului mandat pentru a permite Parlamentului să aibă o orientare mai clară în acest domeniu. Și odată cu intrarea în vigoare, a vigoarea a Tratatului de la Lisabona și cu noua rezoluție a Consiliului, această dezbatere uh, nu putea să vină la un moment mai potrivit. Să vedem acum care sunt domeniile individuale de activitate în care intră în acest cadru mai larg al politicilor pentru tineret. Domeniul cu cea mai amplă sferă este cel care se referă la abordare cross-sectorială sau transsectorială. Ideea fiind ca preocupările tinerilor să fie avute în vedere într-o gamă largă de politici. Și aici sunt menționate opt domenii de politici comunitare în care se promovează această abordare transectorială și va fi promovată și pe viitor. Ideea fiind ca acele politici relevante pentru tineret, care sunt elaborate la nivelul Directoratului General de Educație și Cultură, deci acele politici să implice și ceilalți colegi din celelalte directorate generale și prin acest proces uh, autoritățile, guvernele naționale, tocmai pentru a se asigura că interesele tinerilor sunt luate în considerare la elaborarea politicilor Uniunii. Și acesta este abordarea integrată de care vorbeam și acest lucru se regăsește în mai multe domenii, cum ar fi și egalitatea de gen. Recomandarea noastră este că trebuie stabilite niște priorități clare. Există 8 domenii generale de politici, este foarte dificil să ajungi să uh, existe o influență reală în toate aceste domenii atunci când dorești să promovezi și să consolidezi interesele tinerilor și de aceea trebuie, selectate un, trebuie selectat un set clar de domenii de politici și cei care sunt factorii de decizie pentru acele politici trebuie să se angajeze în acest sens. De exemplu, uh, angajarea tinerilor în acest domeniu trebuie să se colaboreze cu Digi Employment, cu Ministerele Muncii și Ocupării Forței de Muncă la nivel național, tocmai pentru a ne asigura că există o implicare activă a factorilor de decizie din domeniu. Și sigur, preocupările tinerilor nu se limitează la doar aceste opt domenii. Prin urmare, uh, trebuie monitorizat efectul politicilor în general asupra tinerilor, nu doar um, politicilor din aceste 8 domenii. Apoi, în ceea ce privește metoda deschisă de coordonare, acesta este un mecanism care permite colaborarea statelor membre prin intermediul serviciilor responsabile de activitățile legate de tineri. Având în vedere temeiul juridic restrictiv al Uniunii, acesta este modul adecvat de lucru fiindcă implică consultări între statele membre, schimb de experiență, stabilirea de obiective comune pentru a putea îndeplini obiectivele prevăzute în noua rezoluție. Există o situație destul de diversă în ceea ce privește angajarea și punerea în aplicare a angajamentelor luate în comun de către statele membre și de aceea, încă o dată, susținem că este important să recunoaștem diferențele de resurse și diferențele de dezvoltare existente de la un stat membru la altul, să ne axăm pe un set de obiective concrete și printr-un proces de învățare între egali, deci, prin acest proces de învățare între egali trebuie să facem un schimb de bune exemple uh, între statele membre, de la cele care au uh, rezultate mai bune către cele care nu le-au obținut încă, la nivelul resurselor și uh, activităților. Și de asemenea trebuie să existe și un set de indicatori clar care să permită nivelul de realizare a obiectivelor. În această etapă a procesului de dezvoltare, având în vedere că această metodă deschisă de coordonare a început deja de 10 ani, nu s-a ajuns totuși la o gestionare, la o evaluare concretă a acestor activități și noi credem că a venit timpul să se elaboreze un set de indicatori cu ajutorul cărora să se măsoare gradul de îndeplinire a angajamentelor asumate. Cea de-a treia parte a acestui proces este dialogul structural. Cum am spus și la început, acest lucru se referă la consultarea și dialogul cu tinerii în ceea ce privește elaborarea și implementarea de politici. La fel ca și în cazurile anterioare, lucrurile variază de la un stat la altul. Există state care au o tradiție îndelungată de dialog instituționalizat între organizațiile de tineret, Consiliile Naționale de Tineret și alte organisme și uh, partea guvernului responsabilă cu elaborarea de politici în acest domeniu. În alte state, procesul este într-o fază mai incipientă. Dialogul structural ajută statele membre să stabilească niște angajamente și apoi să le pună în aplicare. Avem recomandări și în acest sens. Există resurse limitate, nu doar la nivelul guvernelor, dar uh, și cu atât mai mult la nivelul organizațiilor pentru tineret și pentru ca activitățile să fie concrete și să aibă un impact, trebuie să fie selectate niște domenii prioritare pe care să se pună accentul și apoi uh, tinerii să fie implicați pe scară largă pentru discuții. În al doilea rând, există un principiu foarte concret și anume că cei care sunt mai puțin avantajați sau mai puține oportunități să-și exprime punctele de vedere și să-și prezinte nevoile, trebuie să se bucure de un sprijin special. Este într-adevăr și acesta o provocare pentru factorii de decizie, dar s-au înregistrat progrese destul de bune în ultimii ani și uh, de ce să nu încercăm să consolidăm acest lucru, să încercăm să învățăm din uh, reușitele unor state membre pe care să le extindem uh, la nivel general pentru ca lucrurile să fie concrete și eficiente, trebuie să se organizeze dialog nu doar cu um, nivelul central al autorităților, ci uh, să se încerce o abordare de jos în sus a tinerilor și organizațiilor de pe întreg teritoriul. Uh, respectiv. De asemenea, este important să includem și Parlamentul European și Parlamentele Naționale în acest proces. Nu sugerez ca parlamentele să fie incluse oficial în acest dialog structural, dar ar fi bine ca parlamentele să deruleze, de ce nu, un dialog paralel cu tinerii. La baza acestor activități există activități intense de cercetare. Evident, nu putem sprijini tinerii în mod eficient dacă nu înțelegem economic, situația socioeconomică pe teren. Am menționat rapoartele comisiei care au însoțit comunicarea de la începutul anului, așa numitul raport pentru tineret, care prezintă o situație globală actualizată a tinerilor din statele membre, raport care se bazează pe cercetări derulate în parteneriat cu Consiliul Europei, o dimensiune foarte utilă a acestor activități, însă cred că am putea spune că acest conținut al activităților de cercetare pentru tineret încă nu este unul echilibrat în ceea ce privește volumul și calitatea datelor din statele membre. Și de aceea, în acest domeniu, propunem încurajarea publicării și diseminării informațiilor eh, la un nivel mai extins, de asemenea să se convină cu privire la datele care trebuie monitorizate în mod constant, și mai ales în domeniul în care de mult timp se monitorizează evoluția educației, există un uh, sistem dezvoltat cu indicatori cheie care pot fi creați pentru a analiza dimensiunea activităților statelor membre ca în cele din urmă să se ajungă la un nivel comun. Și pentru a putea face acest lucru, uh, considerăm că trebuie să existe un sprijin mai mare din partea comunității, peste cele 900 de milioane. Și credem că ar trebui să existe fonduri suplimentare pentru uh, a putea ajuta la îmbunătățirea activității de cercetare un ultim aspect uh, foarte important referitor la Lisabona, l-am menționat deja în ceea ce privește consolidarea participării participării tinerilor, care reprezintă o provocare specială. Legislatorii încă mai continuă să caute o formulă magică. Problema e că nu există o astfel de, problem, o, o astfel de formulă magică dar tratatul conferă factorilor de decizie și dumneavoastră ocazia de a continua să abordați acest subiect și de a găsi un concept concret. În ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, se menționează drepturile copiilor, interzicerea muncii la copii și protecția tinerilor la locul de muncă, niște elemente foarte utile care consolidează profilul tinerilor la nivelul legislației comunitare. Există apoi un element inovator legat de înființarea unui nucleu voluntar pentru asistență umanitară. Foarte mulți tineri doresc și se implică în activități voluntare uh, și uh, am încercat, s-a încercat acordarea unei dimensiuni uh, comunitare pentru a sprijini astfel de activități de voluntariat și extinderea competențelor UE și în domeniul sportului. Uh, aici, din nou, se pune accentul pe tineri, având în vedere că sportul reprezintă un element important al educației. Toate lucruri foarte bune, dar, cum am spus, sunt într-o fază incipientă, având în vedere că tratatul a intrat în vigoare doar de câteva ore. Și, în încheiere, pentru ca lucrurile să producă o schimbare adevărată în următorii 9 ani, în conformitate cu prevederile noii rezoluții, trebuie ca politicienii să se angajeze cu adevărat. Nu e suficient să fie adoptată o rezoluție și atât. În al doilea rând, e nevoie de stabilirea unor priorități concrete și clare în mai multe domenii pentru a garanta faptul că se poate înregistra un adevărat progres cu resursele existente și, în al treilea rând, trebuie să exercitată presiunea asupra statelor membre pentru a-și îndeplini um, angajamentele asumate și pentru a se implica în cei trei piloni pe care i-am descris. De asemenea, trebuie să se găsească o modalitate de a măsura activitatea și apoi această chestiune a comunicării Trebuie să luăm legătura cu tinerii la nivel național, la nivel local, să comunicăm tocmai pentru a înregistra un progres pe viitor. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Domnule Schmidt, aveți cuvântul. Szépen ezt az átfogó tájékoztatást. Kétségtelen, hogy minden országnak... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte uh, detaliată. Sigur că și statele membre ar trebui să elaboreze o strategie politică uh, mai cuprinzătoare. Ungaria dispune de o asemenea strategie care este valabilă până în anul 2018. Am uh, avut uh, senzația că această strategie a fost elaborată de politicieni și nu de uh, rude ale noastre sau de alte persoane. Politicienii sunt cei care participă în mod direct la această activitate. În orice caz, eu vreau să vă spun că sunt de acord cu aceste opt domenii de uh, acțiune, sunt uh, de acord cu ceea ce s-a prezentat aici, dar mi-ar fi plăcut să aud despre o strategie care să arate cum trec tinerii noștri prin această perioadă de criză. Nu am auzit de pildă cuvântul familie uh, fiind menționat aici. Cum, uh, cum este preluată, de fapt, răspunderea uh, pentru a se ajunge la o dezvoltare durabilă a societății? Dacă aș fi auzit ceva în legătură cu condiții cadru pentru dezvoltarea familiei, mi-ar fi plăcut mai mult. Eu am copii care sunt în vârstă de 40, de 30 de ani și am și un nepot care are 5 ani, altul are 10 ani. Deci, ă, vedeți, valorile acestea legate de tineri îmi sunt cunoscute din familie. Dar cred că Există mari, uh, un mare deficit în ceea ce privește valorile morale, în ceea ce privește credința. Cred că atât corpul cât și mintea uh, omului, a, tână, a tinerilor, sunt deosebit de importante. Ele trebuie să se dezvolte într-o armonie. Uh, de plină. Valorile morale, valorile etice în cadrul educației tineretului sunt de asemenea foarte, foarte uh, importante și vreau să vă spun că este ține și de răspunderea noastră să-i creștem pe tineri uh, în, acest, în această credință. Iată, solidaritatea sau asumarea răspunderii sunt alte elemente importante sau angajarea, implicarea în, în protejarea mediului înconjurător. Nu am auzit niciodată în această prezentare termenul uh, protejarea mediului, de pildă. Cum spuneam, aș fi vrut să implicăm, să introducem aici ceva mai multe elemente legate de solidaritate, de familie, de morală. Sigur că e foarte important ceea ce ați prezentat în acest document, dar sunt de părere că cele trei președinții uh, participarea societății, ar fi trebuit să pună un accent mai puternic asupra participării, includerii tinerilor la viața socială. Este important să elaborăm toate aceste linii politice, este important să le, uh, să le uh, să îi punem pe tineri, să îi înarmăm pe tineri cu o uh, viziune asupra valorilor și toate aceste elemente, îmi pare rău, îmi pare rău că nu le-am auzit. Mulțumesc și mă scuzați că am vorbit prea mult. Nu, uh, spune doamna președinte, nu ați vorbit prea mult, însă atenție, aici uh, s-a vorbit despre instituții, despre ceea ce trebuie să facă instituțiile, iar conținuturile, de fapt, le oferim noi. Nu vreau să-l protejez, nu vreau să, le, să iau apărarea, însă uh, trebuie să ne aducem și noi contribuția. Domnule Vises. Eh, <clears throat> <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că este dificil să cer o soluție pentru uh, o problemă care este atât de complicată uh, Europa, într-adevăr, și-a asumat o serie de răspons, responsabilități în legătură cu problema tineretului și în Spania avem de-a, face, nu numai, de-a face nu numai cu competențe statale ale instituțiilor publice, ci și alți factori. Mă gândesc că și în alte țări lucrurile stau în mod asemănător și de aceea consider că este important să coordonăm toate aceste activități. Aș vrea să, să mă refer la câteva sugestii în legătură cu tema care se discută aici, astfel încât uh, maniera noastră de lucru într-adevăr să capete acel caracter european, pregnant european pe care l-a menționat și doamna președinte. Este vorba despre susținerea celor elemente comune uh, europene care există în domeniul politicii de tineret. Tocmai mă refer în mod special la politica de ocupare a forței de muncă uh, uh, provenite din rândul tineretului, Aici sunt însă multe aspecte dificile. De multe ori tinerii sunt obligați să locuiască împreună cu părinții lor. Ar trebui să se poată face mai ușor independență, să se desprinde mai ușor de familie, dar nu au această posibilitate. Aici mi-ar fi plăcut să au ceva, lucru ceva mai cu un caracter concret. Um, după aceea am auzit ceva despre extinderea activităților noastre în domeniul sportului. Eu zic că ar trebui să facem lucruri puține și bune și concrete. Bine, am uh, preceptat această studi- acest studiu. Acum, în legătură cu conținutul și cu modul de punere în aplicare, trebuie să uh, cădem de acord. Punctul 8. Iată, punctul 8 se referă la strategia UE pentru tineret, iar colegul nostru, Papa Nicolau, este raportor și oricum va avea cuvântul în legătură cu acest material. Acum aș vrea să-i dau cuvântul pentru ambele elemente. Pe de o parte, contribuție la prezentarea studiului domnului Doherty și pe de altă parte, în legătură cu uh, documentul pe care îl prezintă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, tocmai asta am vrut să spun faptul că domnul Loherty este astăzi în uh, această sală și că ne-a prezentat studiul pe care l-am ascultat este de mare folos pentru ca noi să ne putem pune în aplicare obiectivele. În primul rând se ridică întrebarea la ce nivel în cadrul Parlamentului putem să-i ajutăm pe tineri. și aș vrea să sugerez că discutăm, sigur, împreună cu uh, domnul Doherty, despre problemele care îi privesc pe tine. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Doherty pentru uh, materialul uh, expus. A spus atât de multe lucruri încât am impresia că nici nu mai am multe lucruri de adăugat. Uh, și aș vrea încă o dată să mulțumesc pentru această contribuție. Și eu am avut legături foarte strânse cu instituții uh, uh, pentru tineret la nivelul, uh, la nivel european și acum Aș vrea să prezint materialul meu. De mulți ani, de la tratatul de la Maastricht, în Uniunea Europeană, politica de tineret a fost definită la diverse niveluri și domnul Toherty s-a referit la Carta Albă din 2001, după aceea la 2005, la Pactul European pentru Tineret. Și vinerea trecută a avut loc uh, Consiliul European uh, în materie de cultură, unde acest, această temă a fost uh, susținută cu căldură. În uh, diversele instanțe ale Uniunii Europene am, uh, au fost elaborate diverse inițiative. Și cred că ceea ce trebuie să facem pentru tineret, cum arăta și domnul Doherty, nu este ceea ce vrem neapărat, ci este vorba despre niște uh, cerințe imperative care sunt legate de viitor. Europa, sigur, îmbătrânește și ea sau avansează în vârstă. Să nu uităm acest lucru și dacă vrem să avem o Europa mai bună, ar trebui să ne concentrăm asupra uh, tineretului. Eu consider că materialul legat de acest studiu uh, prezentat aici ne-a parvenit uh, într-un moment uh, oportun. Au fost prezentate aici diversele domenii de acțiune ale, pe care se axează Comisia. În cadrul discuțiilor pe care le-am purtat, ne-am uh, axat în mod deosebit pe uh, sectorul de ocupare a forței de muncă. Trebuie să vedem ce întreprindem uh, pentru a se realiza rezultate bune aici, dar de asemenea și în materie de uh, protej, protecția mediului înconjurător și mă gândesc aici la criteriile de la Copenhaga. Totul se poate realiza, bineînțeles, în cooperare cu statele membre. Sigur, subsidiaritatea este foarte importantă, uh, competențele uh, și ele se mai schimbă, dar în mare ele rămân acelea, aceleași. Și este important să avem idei, să venim cu propuneri propuneri de cooperare pentru ca ă, și statele membre să dispună de un instrument de punere în aplicare a politicilor noastre dacă ceea ce noi ă, propunem și stabilim aici va fi și pus în aplicare de către statele ă, membre, atunci o să, ajungem, o să se ajungă, bineînțeles, la rezultate. Comisia a menționat aici câteva domenii de acțiune și, de asemenea, câteva uh, activități uh, speciale, de pildă în domeniul educațional. Este vorba despre diverse forme de instruire, de educare a studenților, a tineretului, mă scuzați. Uh, în ceea ce privește aspectele statistice, ei bine, la aceasta o să mă refer puțin mai încolo. Este important până în 2009 uh, participare, activitate bazată pe voluntariat. Acestea sunt elemente importante pentru tineret și, bineînțeles, ocuparea forței de muncă. Mediul înconjurător este, de asemenea, o temă importantă. Dar uh, toate acestea se referă, au un caracter mondial până la urmă, uh, nu ne, este o chestiune care să ne intereseze numai pe noi în Uniunea Europeană. Ce de făcut? Iată, dispunem de acea metodă deschisă de coordonare. Trebuie să înțelegem exact ce semnifică această metodă și, de asemenea, cum putem să ajungem la rezultate palpabile prin aplicarea ei. După aceea, un rol uh, decisiv uh, pentru Comisie, uh, Consiliu și Parlament se leagă de următorul obiectiv. Trebuie să înțelegem că în fiecare stat membru există structuri diferite, există diverse politici pentru tineret și de aceea trebuie să păstrăm contactul cu realitățile din toate statele membre. Trebuie să avem o bună cooperare cu toate autoritățile uh, din diversele statele membre pentru ca să putem să tragem și concluziile necesare privitoare la materialele de care este nevoie în statele membre. Sigur, suntem convinși în acest context că statele membre vor pune după aceea în aplicare toate aceste instrumente. În urmă cu două săptămâni am vorbit cu Comisia și vreau să spun că sunt recunoscător Comisiei pentru tot ce a făcut în materie de uh, difuzare de informații, de date privitoare la toate aceste servicii legate de tineret. Nu se pune problema să dispunem de o abordare uh, importantă, ci Trebuie să acționăm în mod politic pentru a întreține în permanență contactul, să păstrăm contactul viu cu uh, statele membre. Suntem singurii, suntem singurul organ ales de către popor, de către cetățeni, de aceea noi trebuie să ne asumăm această, uh, trebuie să fim de fapt uh, actanții, actorii principali care să transporte ideile legate de activitățile de tineret. Și în alte domenii, de pildă în mediu, în materie de mediu, transporturi, uh, educație, uh, avem avem puncte de, de, de atingere cu toate aceste domenii atunci când vorbim despre tinere. Trebuie să integrăm pe tineri, trebuie să practicăm demersul incluziunii sociale, incluziunii tinerilor în toate aceste eh, domenii. Trebuie să avem, sigur, multe inițiative și inițiative bune, dar în același timp este important să le și aplicăm. Dacă te uiți la conținutul acestui, acestui studiu, sigur, putem ajunge la concluzia, e bine, este minunat ce avem aici, dar oare toată lumea înțelege ce semnifică acest document? Știm oare cum să și ajutăm în mod concret? Pentru că numai așa putem să obținem un rezultat bun. E bine, am încercat să găsesc uh, unele elemente. Am și găsit multe chestiuni utile care trebuie să ne dea de gândit în ceea ce privește uh, o abordare concretă de care trebuie să dăm dovadă. Și acum uh, Uh, fac trimitere la uh, acea listă de uh, indicatori. În studiul din anul 2009, de pildă, se spune că există un, o mare grad de abandon școlar la mai mult de 15% din rândul tineretului. Deci era vorba despre abandonul școlar. Iată, un alt element, cam 18% sunt cei care, de fapt, se gândesc, părinții se gândesc dacă să-și trimite copiii la școală sau nu. Și asta ă, se întâmplă 6% dintre tineri sunt dispuși să ă, intre activ în politică. Acesta este un alt ă, exemplu. În anul 2006, Există, de pildă, o altă cifră, 33% dintre copii provin din uh, cadrul unor familii stabile, deci uh, din părinți căsătoriți. După aceea, 18% dintre tineri consumă în mod uh, frecvent alcool și de multe ori ajung în stare de uh, beție. În anul 2004, de pildă, uh, se, se menționează și cota de participare a tineretului uh, în folosirea internetului. Iată, au fost doar câteva exemple pe care le-am spicuit așa în uh, mare viteză. Tocmai am vrut să arăt cam cum se prezintă situația am vorbit și cu colegii noștri despre foarte multe aspecte legate de integrarea socială a tinerilor care provin din familii de migranți și am ajuns la concluzia că este necesar să subliniem aici odată în plus ideea europeană, uh, această idee să facă să treacă dincolo de zidurile, uh, să intre în, în, în clasele uh, din toate școlile, astfel încât tinerii să uh, se bucure de această componentă în educația lor școlară. Găsesc în momentul de față că ar trebui să facem o introducere mai largă, mai cuprinzătoare, uh, dacă o să vorbim cu voce tare. Sigur, Va trebui, pe de altă parte, să auzim și punctul de vedere al statelor membre. Deci, și presupun că și statele membre vor citi aceste date statistice ca să-și formeze, să formeze o părere. Deci dacă o să fim suficient de bine auziți, atunci o să ajungem la, o, uh, la, la rezultate bune. Tineretul, subliniez, trebuie să intre în acțiune. Și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine. Aș vrea să le spun colegilor mei că acest uh, raport, acest proiect de fapt de raport uh, le va fi prezentat în uh, vreme, în, în, într-o perioadă foarte scurtă Sigur, nu vrem să le dăm tinerilor niște soluții, niște rețete de soluții. Ne aflăm aici pentru ca să le punem la dispoziție condițiile necesare care să-i ajute pe tineri să ajungă în mod dinamic la găsirea și aplicarea unor soluții. Trebuie să fie independenți tinerii, trebuie să stea pe propriile lor picioare Trebuie să le dăm ocazia ca uh, tinerii să se integreze în politică. Și atunci cu toții vom putea să stabilim niște rezultate palpabile aici în cadrul Parlamentului. M-aș bucura dacă ați face uh, propuneri pe care noi după aceea să fim în măsură să le includem în raportul nostru final. Ce putem face în momentul de față ei bine, tocmai colectarea tuturor propunerilor, astfel încât să le dăm statelor membre instrumentul necesar pe care să-l pună în aplicare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dragă Georgios! Mulțumesc și pentru angajamentul de care ai dat vadă. La 25-26 uh, ianuarie presupun că vei prezenta acest draft, acest uh, proiect și acum continuăm discuția cu doamna Mănescu. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, aș vrea să, să încep prin a îl felicita pe domnul Doherty pentru, pentru studiu să felicit Comisia pentru inițiativa elaborării unei noi strategii pentru tineret. Vreau să vă spun că apreciez în mod deosebit faptul că faceți referire la concepte foarte clare despre care noi am mai discutat în Parlamentul European, am discutat încă din mandatul trecut, uh, și mă refer aici la uh, dialogul structurat, la abordarea cross-sectorială, abordarea integrată a politicilor de tineret, uh, a problematicilor de tineret și spun asta în cunoștință de cauză și în calitatea mea de coinițiator al declarației scrise cu privire la uh, acordarea tinerilor uh, uh, unei mai mari puteri uh, de uh, decizie în, uh, și de participare în decizia politică la toate nivelurile, dar și în calitate de coinițiator al intergrupului pentru tineret, care exact acest lucru, această abordare o are, aceea uh, abordări integrate a problematicii tineretului în toate uh, sectoarele de politică. Sunt deci în deplin acord cu, cu concluziile pe care le-ați uh, mhm. enunțat dumneavoastră și vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult ca aceste concluzii și aceste enunțuri să nu rămână doar enunțuri, niște enunțuri generoase, uh, Uh, să meargă mai departe și să vedem uh, în ce mod putem implementa această nouă strategie uh, pentru tineret, exact, urmărind exact aceste concepte a dialogului structurat și abordării integrate. Și aș dori să avem în continuare o colaborare foarte bună, așa cum am avut și până acum, și cu Comisia și, și cu Consiliul, tocmai pentru a putea să includem în uh, politicile pe care le vom elabora pe, pe viitor și în această strategie, să includem exact acele elemente care sunt nu interesante, sunt vitale pentru tinerii din Europa. Și uh, eu cred că din această perspectivă o prioritate ar trebui să o aibă uh, exact uh, efectele pe care criza economică le-a avut asupra tinerilor din Europa. Să nu uităm că tinerii au fost cei mai afectați de criza economică și poate ar trebui să ne gândim cu prioritate la măsuri în care să încurajăm antreprenoriatul în rândul tinerilor, să încurajăm crearea de noi locuri de muncă, să încurajăm tinerii, să le, să le dăm tinerilor instrumentele cu care să se ajute. Uh, sigur, toate domeniile sunt foarte importante, dar în momentul de față poate ar trebui să prioritizăm și la acest, la acest aspect mă, mă gândeam și mă refeream în momentul în care am, am spus că sper într-o foarte bună colaborare și cu Comisia și cu Consiliul, pentru că ar trebui să fim foarte pragmatici și să vedem exact care sunt prioritățile tinerilor, dincolo de toate enunțurile generoase și principiile generoase pe care le, le declarăm uh, și cu care suntem de acord. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori să rog uh, colegii care vor lua cuvântul acum să fie mai succinți în intervenția lor și să se refere și la chestiunile uh, enunțate de raport viitor în proiectul său de raport. Domnule Sverieț, vă rog. Hvala za besedo, <clears throat> gospa predsednica. Eh, nikoli ni preveč razprave o mladinski politiki. Nu se poate vorbi suficient despre politica în domeniul tineretului. E clar acest lucru. Mă tem însă că politica în domeniul tineretului va juca pe viitor un rol mai um, mic pentru că trăim într-o societate care îmbătrânește și nu vom mai avea tineret pentru care să facem o politică corespunzătoare. Politica în domeniul tineretului nu, nu se referă doar la un uh, domeniu restrâns, ci trebuie privit printr-o perspectivă transsectorială. Tineretul este foarte afectat de criza economică în momentul de față. Deja înaintea crizei, tineretul era mai afectat de șomaj, alte alte efecte negative în rândul tinerilor erau mai ample decât în alte sectoare ale societății. De aceea, politicile noastre trebuie să vizeze, în primul rând, o mai mare ocupare a tineretului și este vorba, în principal, de tinerii care caută un prim loc de muncă. Apoi va trebui să vedem ce se întâmplă cu cei care abandonează școala, cum să evităm acest fenomen. Toate acestea pot duce ulterior la o mai mare participare a tinerilor în societate. Uniunea Europeană și instituțiile europene pot avea influență asupra situației tinerilor. De aceea există și această metodă de coordonare deschisă. Principalii actori sunt uh, diferitele state membre și nu doar anumite sectoare din statele membre, în speță ministerele pentru tineret. Și autoritățile locale au un rol de jucat, pentru că tocmai acestea pot cel mai bine integra tinerii în societate. Politica nu poate avea efecte dacă noi nu facem decât uh, enunțuri. Și tinerii răspund de propria lor uh, situație în societate. Și vedeți că ei recunosc uh, valorile pe care le susținem de aceea, nu cred că o criză a valorilor este mai accentuată în rândul tinerilor. Un dialog structurat cu tinerii ar trebui să treacă și prin Parlament. Există un dialog, dialog în special între Comisie, Consiliu și reprezentanții asociațiilor pentru tineret eu cred că atunci când există reuniuni ale Consiliului, ar trebui să fie prezenți și reprezentanții ai comisiei noastre. În final, aș dori să mai spun că salut acest raport. Iar strategia Comisiei Europene pentru următorii ani o voi studia foarte îndeaproape. Mulțumesc, spune președinta. Altfel decât dumneavoastră, uh, cred eu aș putea spune că am încredere în egoismul nostru celor mai vârstnici de a avea grijă de viitorul tinerilor. Dacă nu o facem uh, și dacă o facem doar pentru motivul egoist de a avea asigurată o continuitate. Dați-mi voie să dau cuvântul doamnei Hirșe. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc pentru prezentarea acestui document cuprinzător, de asemenea și uh, raportorului care a inclus și opinia raportorului nostru din umbră deja de la început. Sigur, numărul tinerilor este din ce în ce mai scăzut datorită schimbărilor demografice, dar, așa cum spuneați și dumneavoastră, cred că este în interesul tuturor uh, ca să acordăm o atenție deosebită acestei categorii de vârstă. Eu consider că trei dintre concluzii sunt deosebit de importante. Asta și pentru ca progresul acestei uh, categorii de vârstă să, fie, să poată fi făcut durabil. Tinerii nu se găsesc doar în uh, școli, ci și uh, se poate ajunge la ei și prin intermediul asociațiilor pentru tineret, a cluburilor sportive, a tuturor acelor um, organizații în care sunt implicați tinerii. De aceea trebuie să avem un dialog cu, toate, cu toți acești uh, actori. Un alt aspect. Politica în domeniul tineretului trebuie privită transversal nu doar de către noi aici în Comisia pentru Cultură, ci și uh, de către celelalte comisii de specialitate, cea pentru ocupare, cea pentru sănătate și așa mai departe. Mi-aduc aminte că acum câteva săptămâni în Comisia pentru Ocupare am avut un vot cu privire la microcredite, iar Comisia a spus uh, în mod explicit la momentul respectiv că și tinerilor trebuie să le fie oferite această posibilitate, care apoi a fost uh, eliminată. Eu cred că includerea politicilor pentru tineret în alte domeniu este o misiune care ne revine. S-a vorbit despre indicatori, putem redacta foarte multe documente, putem stabili obiective, dar acestea trebuie puse și în aplicare. Deseori um, avem senzația că politica în domeniul tineretului uh, este o, o temă ușoară, despre care se vorbește foarte mult. Dar uh, trebuie să vedem dacă măsurile pe care le propune duc într-adevăr la o reducere a criminalității, uh, duc într-adevăr la o mai mare ocupare a forței de muncă tinere. De aceea, indicatorii care deja se uh, culeg în statele membre ar trebui valorificați uh, având în vedere și obiective precise. M-aș uh, mai referi la încă un um, proiect care este foarte amplu, așa cum se așa cum spunea și colegul nostru, uh, posibilitatea unui tânăr de a-și clădi o familie depinde și de uh, educația sa profesională. Dacă știu, de exemplu, că beneficiez, că am o pregătire corespunzătoare, am și încrederea de a-mi clădi o familie. E vorba pe de altă parte și de posibilitatea de utilizare a internetului, competențele mass media, chestiuni pe care trebuie să le privim și din perspectiva protejării drepturilor de autor, cum ar fi în cazul descărcării uh, muzicii de pe internet. În Germania de pildă, o temă importantă o reprezintă și cea a copiilor care provin din familii de migranți, probabil că și în alte țări. Uh, situația este similară aici și educația, instruirea, pregătirea la școală trebuie gândită puțin altfel. E vorba și de uh, persoane care încă nu au un statut uh, oficial, care trăiesc uh, ilegal. Sunt multe persoane care trăiesc încă ilegal în Europa dar care au copii și acești copii trebuie să aibă acces la educație. Încă un aspect pe care nu uh, îl regăsesc neapărat în acest uh, document se referă la copii cu handicap, la tinerii cu handicap, care ar trebui uh, să fie integrați în școlile normale deja cât se poate de timpuriu. Italia face multe în acest domeniu. Sunt, uh, sunt lucruri uh, pe care le-am putea învăța de la Italia pentru a permite astfel și o participare a acestei categorii în uh, societate. Eu sper că această strategie adresată tineretului să nu rămână doar o dezbatere în comisia noastră. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Boris. Przewodnicząca, problematyka młodzieży jest chyba jedną z, naj, z najważniejszych polityk. Mulțumesc. Unul dintre cele mai importante aspecte în politica europeană și foarte complicat este cel referitor la tineri. Toate domeniile au legătură într-un fel sau altul cu tinerii. Lucru important, cu atât mai mult cu cât uh, politicile au un impact în timp prelungit și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Sunt de acord cu domnul Doherty că este nevoie să fie făcute studii și trebuie să există o metodă de coordonare care să prevadă niște elemente importante pentru întreaga Uniune Europeană. Diferite modalități de a asigura accesul legal la informații, la ocuparea forței de muncă, la cultură. Parlamentul și Comisia noastră se află într-o bună poziție pentru coordonarea acestor politici fiindcă știm că există la nivel național diferite niveluri de dezvoltare. Sunt de acord cu cele spuse de colegul nostru care a prezentat raportul. Competențele și calificările pe care trebuie să le aibă tinerii europeni trebuie să fie uniformizate și sunt de acord în ceea ce privește o mai mare participare a tinerilor. Trebuie să și vrem să avem tineri bine pregătiți, bine educați și de aceea trebuie să investim și Uniunea ca întreg și statele membre individuale în educația civică. Dacă dorim ca tinerii să se implice mai mult, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca uh, tinerii să fie educați, tinerii să fie formați pentru a se implica în activități de voluntariat, în ONG-uri. Și această educație, această pregătire trebuie făcută și în afara familiei și a școlii. Întreg mediul în care tinerii acționează trebuie să fie adaptat pentru a putea promova angajamentul tinerilor. Organizațiile non-guvernamentale reprezintă un bun instrument pentru formarea tinerilor în acest sens și Comisia și Parlamentul trebuie să se asigure de succesul acestei politici. Dragi colegi, dragi colegi, nu credeam că așa de mulți vor dori să ia cuvântul astăzi în prima dezbatere. Mai sunt uh, trei uh, persoane care doresc să intervină, apoi uh, mai trebuie să avem uh, și opinia Comisiei, apoi și reprezentantul Consiliului așteaptă să ia cuvântul pe altă temă. Îmi cer scuze, uh, domnule Selin. De aceea aș ruga colegii care mai intervin să încearcă să se rezum, să-și rezume intervenția la un minut. Να δηλώσω καταρχήν ότι πολύ με ενοχλεί, ίσως επειδή δεν είμαι πια νέα. Mulțumesc, doamnă președinte. Nici eu nu mai sunt atât de tânără, dar uh, doresc să spun ceva uh, cu privire la tineret. Eu cred că atunci când uh, spunem că tinerii sunt viitorul nostru, avem poate și o abordare un pic egoistă. Dar multe din pot să suscriu la cele spuse de domnul Doherty în studiul său și la cele anunțate de uh, colegul nostru raportor. Eu personal sunt uh, profesoară și am constatat că, bineînțeles și eu, că populația europei îmbătrânește și noi trebuie să ne asumăm această răspundere. Tinerii au deseori impresia că singurul lor interlocutor este statul. Cred că la ultimele alegeri s-a văzut că tinerii nu se angajează politic în număr prea mare. De aceea cred că e necesară și o astfel de orientare politică pentru tineri. Sigur că acest lucru depinde și de informațiile pe care noi le dăm, dar și de modelul uh, pe care îl prezentăm. De multe ori uh, tinerii sunt mult mai individualiști și mai lucrează așa de mult în echipă. Sigur, șomajul constituțional, punct important în ceea ce privește raportul uh, colegului nostru, Uniunea Europeană a înțeles în sfârșit că trebuie să se îngrijească de tineri și de punerea în aplicare a programelor Erasmus și așa mai departe. Acestea sunt importante pentru a ne atinge obiectivele și, bineînțeles, activitatea de voluntariat, activitățile sportive, asta și în contextul tratatului de la Lisabona. Noi trebuie să exercităm presiuni asupra statelor membre care la rândul lor trebuie să facă presiune asupra autorităților locale pentru punerea în aplicare acestor proiecte. Eh, Domnul Kelly, acum. Mulțumesc. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Doherty pentru că s-a axat pe niște aspecte concrete din acest domeniu foarte vast și a ne- menționat nevoia de a avea niște obiective limitate și clar definite și indicatori de măsurare a acestor obiective trebuie să ne asigurăm de asemenea că um, fluxul de măsuri îndeplinesc criteriile stabilite. Doar două aspecte, ca să fiu scurt. În primul rând, în țara mea, anul trecut, s-a văzut că uh, în rândul celor cu sub 25 de ani, 45% n-au votat niciodată. Deci există o mare neimplicare, lucru care trebuie rezolvat. De asemenea, s-a menționat aici importanța sportului, lucru care mă bucură. Și cu ajutorul tratatului de la Lisabona, prin sport putem să asigurăm că tinerii se implică în societate, în familie, În ceea ce privește voturile în cadrul grupurilor de aici din Parlament, am fost foarte um, dezamăgit să văd că celelalte grupuri nu dau atenție sportului. Trebuie să ne axăm mai mult pe sport și să îl abordăm din punct de vedere practic. În următoarele săptămâni vine Crăciunul, oamenii uh, Uh, cumpără uh, cadouri, multe au legătură cu activitățile sportive, rachete de tenis, um, cizme de schi și așa mai departe. Iată cum putem să le atragem atenția tinerilor. Nu o să mai intru în detalii, fiindcă ne-ați cerut să fim conciți, dar, conciși, dar am fost mulțumit de faptul că domnul Doherty a subliniat importanța sportului pentru tineri, conform tratatului de la Lisabona. Lucru foarte relevant. Dragi uh, colegi, uh, vom mai avea timp în ianuarie să discutăm uh, raportul uh, colegului nostru, Georgios. V-aș ruga să fiți foarte succinți pentru a-i acorda timpul necesar și domnului Selin. Domnul Scuria. Mulțumesc foarte scurt. Vreau să mulțumesc și raportorilor din această dimineață lucrurile menționate aici de domnul Papa Nicolau sunt foarte importante, fiindcă noi vorbim mai multe limbi, dar entuziasmul este o limbă pe care o înțelege toată lumea, entuziasmul cu care dorești să abordezi o problemă. Când vorbești de tineri, vorbești de toate domeniile, școală, societate, familie, în conformitate cu intervențiile colegilor mei și eu sunt de acord că trebuie să ne axăm, nu spun pe lucruri mai puține, dar pe niște lucruri concrete pe niște orientări pe care trebuie să le dăm statelor uh, naționale, fiindcă astfel putem să facem ceva concret și să ajutăm statele membre să elaboreze politici concrete. Și reau ce a propus și Comisia aici nu putem, de exemplu, să nu avem în vedere toate chestiunile legate de tinerii cu dizabilități. Și aici mă refer la accesul acestora la educație, uh, atât la nivelul școlilor și liceelor, cât și la nivelul facultăților. Dacă tinerii cu dizabilități nu pot să aibă o educație universitară, n-au cum să se integreze așa cum își doresc în societate. Am un exemplu banal, dar să ne gândim la persoanele cu, la tinerii cu deficiențe de auz, care nu pot să urmeze studii universitare universitare. Ați menționat aici uh, sprijinul pentru tineri ca să-și constituie o familie, accese la credite, sprijinirea mm, tinerelor mame singure, toate sunt domenii pe care trebuie să ne axăm și să ajutăm statele membre să acționeze în acest sens. Și o problemă care este subliniată și la nivelul comunicării are legătură cu acest concept de stil de viață corect și sănătos. Știm cu toții că în întreaga Uniune Europeană a crescut uh, uh, nivelul de utilizare al uh, substanțelor ilegale și știm că acest lucru afectează din ce în ce mai mult și femeile. Nu cred că este suficient să ne axăm doar pe sport. Cred că trebuie să fim foarte atenți și la Uh, formulările pe care le dăm în uh, legislație. Când spunem consumul abuziv de uh, substanțe interzise, trebuie să condamnăm acest abuz. Mulțumesc. Domnul Meres acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene, câteva uh, răspunsuri la intervențiile aici. În primul rând, remarca domnului Schmidt cu privire la faptul că uh, nu trebuie să avem o politică făcută de politicieni, ci să avem o politică bazată pe nevoile tinerilor. Vreau să știți că am făcut, pot să spun, maximul posibil. Am adunat peste 40.000 de tineri din mai multe țări, din mai multe regiuni, am organizat uh, activități de consultare electronice prin internet și am primit mii și mii de răspunsuri. Chiar dumneavoastră, Parlamentul European, ați organizat în noiembrie 2008, deci anul trecut, pe durata Săptămânii Europene a Tineretului, o audiere cu privire la așteptările tinerilor de la Uniunea Europeană pentru următorul deceniu. Și propunerea noastră este să continuăm acest uh, faimos dialog cu tinerii. Nu este un lucru ușor la nivelul Uniunii Europene să dialoghezi cu toți tinerii, fie că ei sunt ei organizați sau nu. Dar chiar dacă nu e ușor, trebuie să facem acest lucru și trebuie să avem în vedere propunerile Comisiei Europene pe care le-ați primit, această nouă strategie pentru a investi și a ajuta tinerii să se responsabilizeze, să se responsabilizeze și să se implice. Acesta este primul aspect. În al doilea rând, în ceea ce privește conținutul, noi propunem, lucru menționat de mai multe ori, ca da să prioritizăm considerăm că acest lucru este de neevitat. Opt priorități. Participarea tinerilor, participarea la alegeri. Există o nouă frază în tratat care spune că Uniunea Europeană trebuie să favorizeze participarea tinerilor la viața democratică, un element novator al tratatului de la Lisabona. Domnul Scuria, în raportul de săptămâna trecută, a dus la adoptarea unui aviz cu privire la anul voluntariatului 2011, lucru foarte important pentru tineri, creativitate și cultură. Nu pot eu să vă învăț pe dumneavoastră cât de importante sunt aceste aspecte. Dar e important să Vedem cât de implicați sunt tinerii pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru economisirea energiei, lucruri foarte importante. Și apoi există și un lucru foarte dificil, angajarea um, forței de muncă. Cum a spus doamna Mănescu, criza a avut impact asupra tinerilor. Uh, tinerii care merg la școală sau care poate abandonează școala, nu trebuie lăsați de izbeliște să ajungă șomeri și există un nivel mare de sărăcie la nivelul tinerilor și copiilor, lucru care ne interesează. Sănătatea a fost menționată, astăzi este cea de-a 25-a aniversare la, de la descoperirea virusului HIV și din aceste puncte de vedere, cred că putem spune că am reflectat la maximum pentru a veni cu cele mai concrete propuneri. Am să ajung imediat și la o concluzie cu privire la ce aș aștepta din partea Parlamentului European mă aștept la sprijinul din partea Parlamentului European față de propunerea Comisiei, evident, și la o îmbogățire, la o completare a acestei propuneri. E un proces um, pe termen lung, e vorba de trei cicluri de câte trei ani și noi suntem chiar la început și prioritățile stabilite de Parlament sunt importante. Uh, m-am referit și la discursul președintelui Barroso în Parlamentul European, unde a anunțat inițiativa uh, Tineretul în Mișcare, Youth on the Move. Ideea noastră este să sprijinăm mobilitatea tinerii voluntari, artiștii, sportivi, Erasmus, mobilitatea în general e foarte importantă, dar și mobilizarea tinerilor și a politicilor pentru tineri. Să pot să spun că acum avem un nou avânt pentru acest angajament al Uniunii Europene față de tineri. În ceea ce privește punerea în aplicare, aici apar dificultățile. Și aici aș vrea ca Parlamentul să ne ofere sprijinul, fiindcă, după cum a fost spus aici de mai multe ori, punerea în aplicare depinde de statele membre și domnul Fisas a menționat uh, faptul că acest lucru este valabil și la nivel regional. Sub președinția spaniolă vom face o conferință pentru a vedea cum vom putea pune în aplicare aceste politici uh, cu regiunile cu ajutorul regiunilor. Apoi, indicatorii. Nu toate statele membre sunt încântate să existe astfel de indicatori, dar pentru a avea o politică eficientă e nevoie și de indicatori. În ceea ce privește sprijinul Comisiei uh, Doamnă președinte, domnule Papa Nicolau, puteți uh, să vă bazați pe sprijinul nostru și cred că putem spune că putem fi optimiști în ceea ce privește activitatea pentru tineri. Mulțumesc, domnule Mere, sunteți optimist, cum ați fost întotdeauna și de aceea am ajuns, iată unde am uh, ajuns până acum. Dar cred că acum e momentul să ne accelerăm eforturile pentru tineri și uh, Iată, Comisia face acest lucru și uh, Georgios ne-a arătat acest lucru. E mie mai ușor să spun pe nume decât pe numele de familie Georgios. Am Mulțumesc pentru această dezbatere. Găsesc că au fost discuții foarte bune și mă bucur că și că suntem dispuși să arătăm rezultate foarte bune. Și acum Eh, sigur, va trebui să vedem eh, în ce măsură Consiliul și Comisia ne vor eh, sprijini. Dragă Selin, între timp am impresia că ai al treilea, un al treilea copil. Mă bucur foarte mult. Felicitări dumneavoastră și soției dumneavoastră și vreau să doresc toate cele bune Uh, celui de-al treilea copil al dumneavoastră, care cu siguranță se va bucura, va beneficia de urmările politicii de tineret uh, pe care noi o hotărâm, o decidem astăzi. Și acum, uh, din partea Consiliului, Cultur, Consiliului materie de cultură, materialul. Um, yes, you reminded me that... Domnul Selin, mulțumesc mult, doamnă președinte, dar mi-ați reamintit faptul că anul trecut uh, mi-ați, ați menționat faptul că am un nou copil, este vorba de cea de-a doua fica mea, deci acum am un fiu, un băiat și două fete. Și de câte ori aud acum politicienii vorbind despre viitoarele generații, mă gândesc la copiii mei. Sunt sigur că, de fapt, toată lumea face acest lucru. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această întâlnire. Am să vă spun câteva cuvinte despre întâlnirea Consiliului de vineri, despre partea referitoare la cultură și audiovizual. Întâlnirea a fost una de succes. Tot ceea ce s-a planificat pentru adoptare referitoare la uh, educație și tineret uh, a fost adoptat să menționez acum uh, principalele patru puncte de pe agenda în ceea ce privește secțiunea referitoare la educație și cultură. Deci au fost patru. În primul rând, două concluzii ale Consiliului, unul privind uh, promovarea generației de tineri, apoi uh, în ceea ce privește educarea în domeniul mass mediei, avem o decizie referitoare la anul activităților voluntare 2011 și o uh, dezbatere importantă referitoare la digitalizarea um, conținutului în Europa. Am avut și o discuție la prânz, miniștrii au avut o discuție la prânz cu privire la viitoarea finanțare și gestionare a europeană. Am să vă spun câteva remarci cu privire la aceste principale patru aspecte, fiindcă știu că sunt relevante pentru comisia dumneavoastră. În primul rând, consiliile, concluziile Consiliului privind promovarea unei generații inovatoare. Aici e vorba de promovarea capacității creatoare și inovatoare a tinerilor și copiilor prin accesul la cultură și la uh, expresii culturale. Aceasta este o inițiativă a președinției, dacă doriți, și noi am considerat că strategiile, acțiunile și programele Uniunii Europene, în special în domeniul culturii, uh, nu recunosc în mod suficient copiii și tinerii ca pe un grup care necesită atenție specială lucru care ar trebui să fie luat în considerare când se elaborează politici și acțiuni. Și am considerat că e important să se sublinieze acest lucru. Principalul motiv pentru acest lucru este faptul că uh, creativitatea și inovația trebuie să fie sprijinite de la copii de la o vârstă fragedă și acest lucru se poate face prin accesul la cultură și la diferitele tipuri de exprimări culturale lucru care va contribui și la dezvoltarea unor competențe și abilități uh, esențiale atunci când acești copii, acești tineri cresc și vor intra pe piața muncii, dar și pentru a crea buni cetățeni pentru Europa. De asemenea, s-a ajuns la concluzia că acest an să fie anul creativității și inovației și am încercat să arătăm cum prin cultură se poate promova creativitatea și inovația. Suntem foarte încântați de faptul că aceste concluzii, care au fost acum adoptate în unanimitate de toate statele membre, dau o abordare și din perspectiva copiilor și a tinerilor în ceea ce privește politicile. Lucru de care tinerii aveau nevoie. Această categorie trebuie luată în considerare întotdeauna atunci când se încearcă promovarea lor. De asemenea, există un apel pentru statele membre și Uniunea Europeană pentru a promova un mai bun acces la activități culturale. Evident, în școli, prin activitățile educaționale, apoi instituțiile culturale europene și ale statelor membre trebuie să înțeleagă faptul că au un rol important de jucat în promovarea culturii. Acestea sunt concluziile cu privire la creativitate. Apoi um, s-a, um, s-au adoptat și alte concluzii cu privire la alfabetizarea în domeniul tehnicilor de media. Țineți minte că s-a prezentat o recomandare în vară din partea Comisiei și cu toții am uh, Știm că Parlamentul European a publicat în un raport la finele lui 2008 în acest sens, acestea fiind baza pe care s-a dezvoltat acest proiect al Comisiei. Uh, Ni s-a spus că Comisia a dorit să facă o recomandare în codecizie împreună cu Consiliul și cu Parlamentul European. Din păcate, acest lucru însă nu s-a întâmplat, ceea ce înseamnă că Comisia și-a publicat propria recomandare separată, dar noi, ca președinție, am considerat că Consiliul ar trebui cel puțin să răspundă la aceste recomandări și asta am făcut atunci când am prezentat o serie de concluzii ale Consiliului pe acest subiect. Însă, aceste concluzii concluzii sunt scurte, concise, pentru că reiau afirmațiile făcute de Consiliu deja în mai 2008. Unele dintre principalele aspecte subliniate în aceste concluzii adoptate vinerea trecută sunt, în primul rând, Consiliul consideră că e nevoie să existe o abordare pozitivă a alfabetizării în domeniul uh, tehnicilor de comunicare, și uh, se subliniază și beneficiile revoluției digitale, lucru care trebuie să facă parte integrantă din mesaj. Un alt aspect menționat este nevoia implicării active a industriei comunicării în ceea ce privește alfabetizarea în domeniul tehnicilor de comunicare. Dat fiindcă mass media este un, o parte mare, importantă a societății, lucru care trebuie respectat și trebuie să se promoveze inițiativele la nivelul mass mediei în Europa. Ministrii au uh, subliniat foarte clar rolul pe care îl joacă această industrie. Și apoi sistemul uh, educațional, care uh, nu trebuie niciodată scăpat din vedere atunci când vorbești despre promovarea culturii sau promovarea alfabetizării în domeniul tehnicilor de comunicare. Încă două aspecte. Dezbaterea pe care au avut-o miniștri cu privire la digitalizarea conținutului cultural în Europa, în special cu privire la uh, digitalizarea cărților, nu doar, dar în special a cărților. După cum știți cu toții, există mai multe inițiative care se derulează în Europa în acest sens, cum ar fi conținut online sau drept de autor în economia electronică sau uh, biblioteca electronică europeană. Aceste aspecte au fost baza discuțiilor alături de situația legată de cărțile Google din Statele Unite, la care au reacționat multe state membre, multe entități din uh, industria editurilor, din industria mass mediei, discuția avută vineri nu s-a referit doar la acordul privind cărțile Google, ci a fost o dezbatere oficială cu privire la ce trebuie să facă Europa. Câteva cuvinte cu privire la ce au spus statele europene. Putem spune că statele membre au convenit că digitalizarea conținutului cultural, nu doar cărți, reprezintă una dintre principalele provocări ale politicilor din prezent. Nu cea mai mare, fiindcă există și alte provocări, dar este una dintre principalele provocări ale prezentului. Și întrebarea este cum uh, să se asigure un mai acces mai bun la patrimoniul cultural, inclusiv cărți pentru cetățenii europeni. S-a subliniat nevoia unei abordări europene pentru această activitate de digitalizare cu respectarea dreptului de autor și de asemenea cu respectarea uh, unei concurențe echitabile pe piață, lucru foarte important. Domnul Mitterrand, ministrul culturii din Franța, a făcut o propunere cu privire la acordurile dintre entitățile publice și private în domeniul digitalizării. Ministrul nu a menționat specific acest lucru, dar cred că s-a referit și la faptul că există biblioteci publice în Europa care au încheiat acorduri cu entități gen Google pentru digitalizarea materialului lor acesta fiind o modalitate de a crește accesul la cultură și ministrul francez a considerat că poate ar fi nevoie de niște orientări generale la nivel european cu privire la modul în care trebuie structurate aceste acorduri între biblioteci și entități private. Și uh, au fost multe voci care au sprijinit propunerea ministrului francez vineri, propunere care probabil va fi avută în vedere și promovată de președinția spaniolă. Uh, o idee prezentată de ministrul francez a fost și să se înființeze un uh, comitet, o comisie, din care să facă parte personalități europene recunoscute și respectate și care să aibă sarcina de a da foarte repede un raport uh, în care să se propună astfel de orientări generale cu privire la aceste parteneriate public-private Apoi, anul european al voluntariatului, activități uh, de voluntariat. Este un subiect pe care știu că și dumneavoastră ați discutat-o și că ați adoptat de curând un raport pe acest subiect. Vreau doar să spun că este o decizie care s-a bucurat de sprijin general și nouă ne-a fost foarte clar că sectorul public, societatea civilă are mari așteptări de la acest an. La nivelul Consiliului am ajuns foarte repede la un acord între statele membre. N-au existat probleme în discuții. În același timp, președinția suedeză a fost foarte clară în mesajul către statele membre și către Parlamentul European cu privire la faptul că am dorit, pe cât posibil, să ajungem la o concluzie comună, mai ales în ceea ce privește adoptarea timpurie a acestui dosar. Am uh, luat legătura cu domnul Scuria, domnul raportor, de mai multe ori și aș vrea să-i mulțumesc domniei sale și doamnei președinte pentru cooperarea care a reușit să ducă la aceste rezultate concrete și vineri decizia privind anul european al activităților de voluntariat a fost adoptată cu un buget de 8 milioane de euro pentru anul respectiv. Poate nu este așa de mult cât ne așteptam, dar totuși e cu 33% mai mult decât s-a propus uh, inițial de către comisie. Și motivul acestei creșteri a bugetului este că după negocierile dintre, cu Consiliul și Parlamentul am considerat că e rezonabil să creștem bugetul pentru acest program. Iar Parlamentul ă, a reușit ca avizul, opinia sa să se regăsească în acest raport. Aceste resurse suplimentare care au fost alocate sunt alocate concret în decizie pentru inițiative în statele membre. Acesta aș spune că a fost, uh, au, acestea pot spune că au fost principalele rezultate ale discuțiilor. Mulțumesc, domnule Selin. Aș vrea să vă reamintesc că aveți versiunea în limba engleză proceselor verbale. A fost uh, împărțit, uh, găsit pe masă procesul verbal, așadar în limba engleză și dacă nu aveți uh, cu toții pe masă acest uh, document, îl găsiți aici în față. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și acum aș dori să deschid uh, discuția. Mă bucur foarte mult de faptul că acest Consiliu de Cultură din 26-27 noiembrie a vorbit despre chestiuni care ne frământă pe toți, digitalizarea uh, lucrărilor, uh, cărților a, despre Google, cărțile Google, uh, Europeana, și, vedeți, este o temă de actualitate și chiar Consiliul a considerat că este cazul să discute despre această temă de actualitate. Dacă aveți întrebări, dragi colegi, vă rog să le adresați domnului Selin. Se pare că nu dorește nimeni să intervină. De aceea îmi permite să mulțumesc domnului Selin încă o dată. Găsiți uh, în acest document negru pe alb scris ce este important pentru noi uh, să vedem acum uh, și în legătură cu subiectul pe care l-a prezentat doamna Trupel ieri după amiază, se pare că acest document uh, se bucură de un, uh, de un uh, sol fertil Nu știm dacă va fi adoptat în cele din urmă Însă, spre deosebire de ceea ce putem găsi în, prin, în Google, aici, iată, avem un instrument care este într-adevăr corect și care reflectă sau redă, mai bine zis, uh, cultura și patrimoniul cultural european uh, cu corectitudine. Iată, mai sunt doi colegi care doresc să intervină. Este întotdeauna încurajator când ei tu cuvântul. Aș um, dori să revin, revin la chestiunea parteneriatelor public-private. Eu cred că este bine să procedăm așa pentru a exista mai multă transparență. Ar trebui să vedem și care sunt condițiile europene în ceea ce privește aceste acorduri private. În ceea ce privește înțelegerile Google până acum în Franța, Belgia, Germania, uh, în prezent, uh, sau până acum, problema este că nu știm ce anume uh, figurează în acest acord, pentru că este un acord între părți uh, private și, prin urmare, secret. Nu știm ce se poate întâmpla cu datele. Unii spun, sigur că nu pot spune în public, că pot folosi datele în scop propriu și acesta ar fi un uh, pericol. Poate puteți dumneavoastră să veniți cu niște precizări pentru că aceste condiții ar trebui să specifice în mod clar și acest aspect. Θα μπορούσε ενδεχομένω η Επιτροπή μα να εκπροσωπηθεί στην Επιτροπή Σοφών. Mulțumesc. Oare comisia noastră nu cumva ar putea să fie un membru al acestui Consiliu de Înțelepți. Și o idee foarte bună dacă am avea și noi un reprezentant acolo în cadrul acestui Consiliu. Nu sunt sigură dacă doamna Trupel este suficient de înțeleaptă ca să facă parte din acest Consiliu. Nici eu nu sunt, nu am această calitate și mulți dintre dumneavoastră probabil că nu, însă în orice caz această sugestie poate fi uh, făcută. Să încercați să transmiteți această idee că Parlamentul s-a ocupat uh, intens cu această de această temă și că este suficient de inteligent pentru ca să facă parte din uh, respectivul Consiliu. Domnul Scuria. Da, nici eu probabil nu figurez la categoria înțelepților. Cred că, în ceea ce privește acest an al voluntariatului, decizia finală a Consiliului a fost um, una care ne satisface. Din punct de vedere economic am obținut mai multe, dar cred că este important uh, să spun că rare ori în astfel de proceduri un buget uh, pus la dispoziție inițial uh, reușește să fie majorat. Așadar, din acest punct de vedere am reușit să obținem un rezultat bun. În special pentru că partea suplimentară acestui buget va fi destinată activităților practice în teritoriu. În acest punct de vedere, aș dori să-i mulțumesc domnului dr. Selin pentru tot ceea ce am reușit în aceste săptămâni chiar și cu mare rapiditate, însă cu o implicare intensă, pentru că rezultatul a fost unul important, atât pentru Parlament, cât și pentru Comisie și